Aș dori să-i urez bun venit, domnule comisar Crăs. Următorul punct de pe ordinea de zi este Europeana, etapele următoare. Văd că doamna Trupper este în sală, așa că îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamna comisar Cross. Europeana trebuie să fie marele proiect cultural digital al Uniunii Europene. Ce înseamnă Europeana? Este o bibliotecă digitală, un muzeu digital și o arhivă digitală. Toate cuprinzând patrimoniul cultural european, care să ofere acces la această ofertă digitală tuturor cetățenilor, nu doar celor din interiorul Uniunii Europene, ci tuturor cetățenilor la nivel mondial. Europeana a început în noiembrie 2008 o mie de instituții culturale, mii de instituții culturale sunt implicate în acest proiect, are 150 de organizații partenere. Până acum, aproximativ 6 milioane de opere aparținând patrimoniului cultural european au fost digitalizate. Până în iunie 2010 ar trebui să fie 10 milioane, până în 2015 15 milioane de opere digitalizate. Așadar, putem să vedem că este un proiect foarte ambițios și este foarte important pentru Uniunea Europeană. Până acum a fost finanțat din programul eContent Plus și de către statele membre. Cu toate acestea, până acum, digitalizarea, viteza digitalizării este foarte diferită între statele membre. Franța este în frunte cu mai mult de 40%, Germania e undeva la 16%, multe alte state membre uh, Uh, au rămas în urmă. Dar acesta trebuie să fie proiectul nostru european al politicii culturale europene, un, unul dintre proiectele centrale. Așadar, este important să înțelegem că este vorba despre o instituție culturală publică. Așadar, din motive bine înțelese, trebuie să existe o concurență, să ofere o concurență rezonabile față de e-books al uh, Google. Pentru că nu dorim ca patrimoniul cultural european să fie uh, unul monopolist, ci din potrivă, în sens, în spirit european, dorim o ofertă publică a patrimoniului cultural european. Dorim, de asemenea, ca toți cetățenii Europei să aibă, uh, prin acest uh, program, o influență politică Uh, este vorba de opere care nu se mai află sub uh, uh, protecția drepturilor de autor, așadar țin de domeniul public. Mai problematice sunt operele, așa numitele opere orfane, cele care încă nu au ieșit de sub incidența drepturilor de autor, dar unde nu se pot găsi titularii acestor drepturi. Un alt caz este acela în care avem opere protejate de drepturi de autor. Dacă europeana dorește să aibă o efort într-o bună zi, în, în oferta sa într-o bună zi și opere protejate de drepturi de autor, atunci trebuie să existe o plată pentru descărcarea de către indivizi acestor opere, pentru că nu dorim să distrugem uh, valorile acestea. Așadar, pe de o parte, dorim o digitalizare rapidă și eficace, în același timp respectându-se drepturile de autor, pentru că numai astfel uh, diversitatea culturală a Uniunii Europene poate să fie păstrată. Așadar, avem nevoie de soluții consensuale pentru operele orfane și uh, o cercetare temeinică a titularilor drepturilor. Conform strategiei de la Lisabona, după strategia de la Lisabona, discutăm acum strategia EU 2020. Vorbim despre modernizarea științifică, vorbim despre societatea bazată pe uh, cunoaștere și e foarte bine dacă din acest program Europa 2020 să fie finanțată și europeană, sigur, cu implicarea statelor membre. Trebuie să fie un proiect uh, comunitar, un proiect comun european și de aceea avem nevoie de o campanie, sper, uh, pentru a găsi nu doar uh, finanțare privată, ci și prin inițiativa Alăturați-vă Europeana să le uh, facem cunoscut acest proiect cetățenilor europeni, să facem cunoscut mai ales tinerilor, pentru că mulți oameni nu cunosc încă acest proiect. Aceasta este sarcina care ne stă în față acum. Mulțumesc! Triple. Mulțumesc, doamnă Trupă. Acum avem procedura intervențiilor spontane. Domnul Piotr Boris ia cuvântul întâi. Dziękuję, panie przewodniczący. Europana to dzieło przełomowe. Mulțumesc, domnule președinte. Europeana este o realizare extraordinară care ne va permite să ne popularizăm patrimoniul cultural nu este doar o bibliotecă, ci și o arhivă online. Și uh, aș dori ca, de exemplu, operele lui Chopin și ale lui Marie Curie să fie făcute publice, să fie publicate online în uh, Europeana. Trebuie să vă spun că uh, cred că nu trebuie să ne uh, lăsăm tentați să publicăm opere de calitate inferioară pe Europeana. Trebuie, de asemenea, să ținem cont de protecția drepturilor de autor și trebuie să accelerăm eforturile de digitalizare în statele membre dacă dorim ca într-o zi acest proiect să aibă succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Enciu! Mulțumesc, domnule președinte! în calitate de raportor pentru opinia comisiei itre pe raportul european a etapelor următoare salut finalizarea acestui raport i sper că recomandările acestuia să fie preluate de către comisie. în timpul dezbaterilor de până acum s au discutat subiecte precum organizarea it guvernarea site ului europeana accesul liber la informaiile bibliotecii nevoia de standardizare a digitalizării precum i problema mediatizării site ului în mediul informatic. o parte din aceste subiecte a fost inclusă în raport acest lucru mă face să sper că am reuit să obinem un raport complet cu toate acestea sper că în viitor dezbaterea trebuie să continue pe anumite aspecte precum guvernarea site ului metodele de finanare i mai ales organizarea acestuia sub forma unei baze de date unice i nu a unui portal. sper că recomandările stipulate de către parlamentul european împreună cu reflecia comisiei asupra problemelor mai sus menionate să se concretizeze într un proiect de succes europeana poate deveni un proiect de succes al uniunii europene atâta timp cât este construit pe valorile i idealurile uniunii i reprezintă centrul informaiei culturale europene. În primul rând, doresc să îi mulțumesc doamnei Trupel, raportoare, pentru acest raport excelent. În ultimul an, acesta a fost discutat în comisie și știu că a luat foarte în serios sarcina uh, întocmirea acestui raport și de aceea avem acest raport atât de bun. Avem nevoie de, astfel de, de un astfel de proiect în Europa, pentru că Europa este o comunitate de valori. În același timp, Europa este o comunitate culturală. Avem 27 de state membre, fiecare având un patrimoniu cultural foarte bogat. Acum, când uh, informațiile circulă uh, Uh, pe magistrale uh, virtuale, putem să aducem acest uh, patrimoniu cultural mai aproape de cetățeni și merită să investim într-un astfel de proiect. și statele mici au astfel posibilitatea de a pune la dispoziția publicului uh, opere culturale, valori culturale unice. Dacă toată lumea are acces la aceste opere, atunci principiul legalității este pus în aplicare. O mai bună distribuție a culturii. Acesta este rolul acestei biblioteci. Mulțumesc. Domnul Migalski. Misto przedsedo. Moja grupa polityczna, ja osobiście nie jesteśmy specjalni. Mulțumesc foarte mult. Grupul meu politic și uh, eu personal nu suntem uh, neapărat pentru multiplicarea entităților birocratice, dar din fericire pentru noi, Europeana nu este o astfel de entitate. Trăim într-o epocă a imaginii și nu mai trăim în epoca textului scris. Această cultură bazată pe imagine ne face să fim cetățeni mai răi, pentru că uh, coboară ștacheta dezbaterii publice. Deci, dacă europeana reprezintă o șansă de a ridica din nou ștacheta și de a ne ridica și pe noi ca cetățeni, atunci înseamnă că acest proiect va crea o nouă generație de cetățeni mai buni și acești cetățeni vor fi mai buni, mai înțelepți și uh, mai informați. Mulțumesc, domnule Migalski. Domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este vorba despre o inițiativă care ar putea să fie o adevărată comoară pentru Europa. Și aș dori să-i mulțumesc încă o dată doamnei raportor, doamnei Helga Truppel, al cărei raport este absolut senzațional. Este vorba de un fel de depozit cultural european prin acest proiect, care ar permite accesul la lucrări culturale de înaltă calitate. Și cred că reușita acestui proiect va depinde de forma pe care o vom da. Noi nu am dorit ca Europeana să fie doar o platformă tehnologică care să reproducă opere sau lucrări, uh, precum uh, Google sau uh, Wikipedia. Noi am dorit să obținem o sursă fiabilă cu o anumită greutate științifică în care, de exemplu, operele uh, sau drepturile intelectuale și conținutul să fie ocrotite. Și de aceea am uh, înaintat uh, amendamente în urma dezbaterii de la Comisia de Cultură. Însă, sigur că e foarte greu să uh, asigur un echilibru între interesele statelor și să te asigur că statele vor folosi acest proiect pentru a-și promova cultura. Și de aceea, rolul nostru este să explicăm uh, cetățenilor din statele membre care este rostul european, uh, de ce acest proiect este atât de important pentru ca fiecare cetățean să dorească să folosească acest nou instrument. Vă mulțumesc! Doamna Kamenfeld. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, încă o dată mulțumesc mult de tot Helga Trupel pentru acest raport, într-adevăr, excelent pe care îl discutăm astăzi. Cred că este un proiect extraordinar de a reunifica într-o bibliotecă digitală online uh, întreaga diversitate culturală a Europei și de a o pune la dispoziția cetățenilor, cred că este nevoie de eforturi uh, suplimentare pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. O premisă principală este, din uh, punctul nostru de vedere, ca accesul la uh, să fie, în măsura în care se poate, gratuit. Am găsit un compromis bun în discuțiile noastre, care este în interesul um, titularilor drepturilor de autor și, de asemenea, respectă acest acces universal uh, Uh, liber pentru toți cetățenii și sper că acest uh, compromis va fi preluat de către Comisie. O altă premisă este ca statele membre să își asume responsabilitatea pentru uh, țara mea e valabil acest lucru. Nu cred că e acceptabil ca Goethe să fie disponibil în polonă și în franceză și nu în germană. Eu cred că cu toții ar trebui să solicităm uh, în mod mai ferm statelor membre să pună la dispoziție acestui proiect mijloace financiare necesare pentru ca acest proiect să devină într-adevăr un succes. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Țicău! Please. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere beneficiile pentru cetăenii uniunii europene conferite de accesul la europeana consider că este necesară disponibilitatea coninutului digital existent în toate limbile oficiale ale uniunii europene. de asemenea consider extrem de important accesul persoanelor cu dizabilităi la coninutul digital al uh, europeana. în acest sens este necesar un format uh, adecvat uh, dar i un acces adaptat la necesităile acestora recomandăm comisiei europene să solicite furnizorilor de coninut digital să certifice din punct de vedere al securităii site urile web referite de europeană. nu în ultimul rând consider că este importantă asigurarea unui sistem sustenabil privind finanarea i dezvoltarea proiectului europeană. i vă rog doamnă comisar să ne spunei câteva cuvinte i despre revizuirea directivei privind drepturile de autor în societatea informaională. mulumesc. Mulțumesc. Doamna comisar are cuvântul. Herbius. Uh, Domnule președinte, stimați deputați, și mai ales stimată doamnă Trupel. Suntem absolut fascinați de raportul dumneavoastră îl salutăm. Credem că Europeana, etapele următoare, reprezintă doar prima etapă a unei noi aventuri pline de provocări și dovedește sprijinul politic foarte puternic pentru dezvoltarea ulterioară a Europeana ca un fel de punct de acces comun la patrimoniul cultural foarte bogat al Europei în această eră digitală. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor, doamnei Helga Truppel, pentru activitatea sa în calitate de raportor. Aș dori să-i uh, o felicit și pentru uh, numele, numele uh, pe care l-a găsit pentru acest uh, proiect care vorbește de la sine europeană, nu e nevoie de explicații suplimentare. Comisia susține și această propunere de rezoluție care se bucură de acordul grupurilor politice din Parlament, după cum am fost informată. Domnule președinte, e vorba de un proiect ambițios și cu riscul de a mă repeta, nu e vorba decât de un prim pas de început. Cărțile, hărțile, secvențele video, uh, fotografiile, cărțile, materialele audio, uh, video și arhivele uh, din Europa pot fi accesate pe internet. Și aceasta este foarte important pentru a asigura accesul la cultură în era digitală. Deci nu e vorba doar de ce spunea domnul Migalski. Uh, scopul final este uh, de a obține un cetățean mai bun, să așteptăm să vedem dacă putem atinge acest ideal măreț, însă până la urmă e vorba de posibilitatea de a te bucura liber uh, de artă, de cultură, fapt care în majoritatea cazurilor aduce fericirea. Și în, Parlamentul, în raportul Parlamentului European se sugerează că este vorba și de o componentă economică. Digitalizarea și accesul uh, online a patrimoniului cultural va fi, uh, vor fi benefice pentru sectoare diverse, precum educație, cercetare, turism și mass media. Pagina internet europeană e rezultatul unei uh, cooperări uh, nemai întâlnite între uh, bibliotecile europene, arhive și muzee și, așa cum spunea doamna Trupel, acest proiect uh, oferă acces la 7 milioane de obiecte digitalizate, lucrări digitalizate. E vorba încă o dată doar de început. Haideți să continuăm. Se poate face mai mult, trebuie de altfel să facem mai mult și raportul Parlamentului evidențiază domenii diferite pentru europeană și pentru politici conexe, în care trebuie înregistrate progrese în anii următori. Evoluția paginii internet, domnule președinte, depinde în primul rând de contribuția statelor membre, care trebuie să facă și mai mult pentru a-și digitaliza uh, patrimoniul cultural și pentru a se asigura că toate lucrările digitalizate sunt disponibile prin intermediul european. Și mă bucur de faptul că Parlamentul împreună cu Comisia solicită statelor membre să facă progrese rapide. Cu cât se face acest lucru mai repede, cu atât mai bine. Parlamentul mai sublinează și faptul că Europeana nu ar trebui să acorde doar accesul la operele din domeniul public, ci că ar trebui să includă materiale care încă sunt acoperite de drepturile de autor. Într-adevăr, e vorba de o nevoie stringentă și aici aș dori să răspund doamnei Țicău. Într-adevăr, trebuie să găsim soluții viabile pentru ca Uh, operele în sistem analog să ajungă online. De asemenea, trebuie rezolvată problema operelor orfane, pentru că dacă nu facem aceste lucruri, riscăm ca Europa să rămână în urmă în câțiva ani, mai ales în competiție cu Statele Unite. Iar în prezent, Comisia derulează o evaluare de impact cu privire la soluții juridice posibile pentru operele orfane la nivel european. Și suntem în curs de negocieri și dacă îmi permiteți, voi reveni la, asupra acestui aspect uh, când vom discuta agenda digitală, pentru că e un uh, element foarte important. O versiune consolidată a europeană va fi lansată mai târziu în acest an oferind acces la mai bine de 10 milioane de lucrări digitalizate. Pagina internet uh, va fi dezvoltată în uh, anii următori. Parlamentul, pe drept cuvânt, sublinează că pentru ca europeană să fie cu adevărat un proiect de succes, trebuie cre- crescut nivelul de sensibilizare al opiniei publice, atât în instituțiile culturale, care pot uh, contribui prin conținut digitalizat, dar și în rândul opiniei publice. Ar trebui să acordăm uh, atenție specială tinerilor, așa cum spuneați, și une, unor părți foarte importante din populația europeană care poate fi vizată direct în școli. Comisia se angajează să continue activitatea pentru dezvoltarea europeană și uh, politicile legate de acest proiect. E vorba de un domeniu prioritar al uh, agendei digitale europene. În orice caz, cred că trebuie să milităm pentru, să luptăm pentru acest obiectiv. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Dezbaterea se încheie astfel. Votul va avea loc la Bruxelles în două săptămâni, în timpul sesiunii mini-plenare. Următorul raport, raport